képviselőtársaim folytatjuk a munkát. először is egy bejelentésem lesz. Continuăm acum coordina lucrărilor. În primul rând, o comunicare. Un act legal prezentat la Comisia Envi și o propunere pentru o decizie de ieri. Există un termen limită de 24 de ore pentru uh, obiecții, însă nu a fost ridicată nicio obiecție, deci, conform articolului 6, această propunere este acceptată. Și uh, mâine se va face anunțul oficial. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbaterea comună privind spălarea de bani. O recomandare pentru a doua lectură.